de vot. Mai întâi, în legătură cu uh, ajustarea de rată pentru plății directe în ce privește anul 2015, dau cuvântul mai întâi, dom- cuvântul domnului Peter Iar, un minut. Și pe ceilalți, vă rog cu toții să părăsiți sala acum, da? Deci, dacă vreți să părăsiți sala, o părăsiți acum pentru aceia care își uh, fac declarațiile de vot. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Doar două observații pe scurt, pentru că, uh, pe de o parte, a fost doar uh, o ajustare tehnică cu privire la rezerva pentru criză. Deci, vestea în principiu este bună și ne-am ținut de cuvânt. Dar vreau să atrag atenția asupra unui alt fapt. Trebuie să avem grijă ca să ne asigurăm ca fermierii să Uh, poată, uh, cu sprijin politic corespunzător, să își facă propriile rezerve pentru eventuale noi situații de criză. Tocmai de aceea, Comisia competentă trebuie să mai reanalizeze aceste situații. Mulțumesc, doamnă președinte. Danke sehr. Mulțumesc, domnule Iar. Următorul vorbitor este domnul Daniel Hannan, tot timp de un minut. Mulțumesc, uh, doamnă vicepreședinte. Uh, ca întotdeauna, această chestiune bugetară ne este prezentată într-un uh, limbaj extrem de tehnic și atunci pierzi repede din vedere cifrele care până la urmă sunt esențiale. Omul cu mintea lui nu este pregătit de evoluție să facă față unui amestec de cifre atât de importante contribuția netă a Regatului Unit a fost de 9,8 miliarde uh, de euro, uh, vorbim de contribuția netă, contribuția brută de peste 19 miliarde. Din asta poți să construiești peste 38 de spitale, poți să construiești multe alte elemente de infrastructură. Deci este vorba de, o, de uh, ceva astronomic. Deci am plătit mai mult în această contribuție decât am a, făcut a, economii vreodată prin a, programele guvernamentale. Păi dacă asta e contribuție, nu știu. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Iorn Dorman, tot timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În delegația daneză ne-am abținut de la votarea acestor fonduri de criză. Este important să avem instrumente de combatere a crizei. Rezultatul a fost că s-au pierdut locuri de muncă, sau uh, au scăzut plățile directe pentru fermieri și sunt uh, oricum greu de folosit aceste sume, pentru că fermierii oricum aveau de suferit din, de dinainte de pe urma crizei și am vrea să ne gândim și la alte posibilități, nu doar la această reducere a plăților. Deci, credem că trebuie, trebuie să reanalizăm această chestiune. Mulțumesc. Danke sehr. Und die nächste Rednerin ist... Urmează doamna eh, Rodriguez eh, Senra, timp de un minut din partea GUE. E, eh, gracias, president. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat în favoarea uh, unei măsuri prin care acest fond pentru situații de criză pentru agricultori să fie sporit, pentru că cred că este un fond foarte important, însă voi fi foarte atentă și să vedem cum vor fi folosiți acești bani. Cred că atunci când există o situație de criză uh, din cauza unor decizii incorrecte luate la nivelul Uniunii Europene, cum a fost, de exemplu, uh, criza rusă, fondurile trebuie să provină din altă parte. Nu trebuie folosiți acești bani pentru a palia aceste situații de criză. Mulțumesc. Gracias. Und die nächste Rednerin ist... Mulțumesc și acum doamna Maletic un minut. Mulțumesc, mulțumesc doamna președintă în fiecare an încercăm să vedem cât mai putem reduce plățile directe și să avem bani uh, pentru rezervă de criză în agricultură și în conformitate cu aceste recomandări va exista acum o reducere de 1,39% pentru fiecare fermier uh, ce privește subvențiile de peste 2000 de euro și vor rezulta 441,6 uh, milioane de euro pentru rezerva de criză. Uh, personal, la fel ca alți colegi, mă opun uh, utilizării acestor bani pentru utilizării pentru ajutorarea fermierilor care au fost afectați de niște proaste decizii politice. Când e vorba de uh, epidemii și catastrofe agricole, uh, suma va fi foarte importantă pentru agricultori. În Croația, noi încă nu utilizăm 100% din această sumă și nu ne ajutăm agricultorii așa cum ar, am putea. Mulțumesc, mulțumesc și acum are cuvântul doamna Mariana Petre. tot pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Am susținut acest raport uh, cu privire la rata pentru 2015, care vorbește de un fond de mai multe milioane pentru bugetul din 2016 și aceste fonduri vor veni de la plățile directe care uh, sunt foarte importante, iar fermierii uh, mici au fost însă excluși de la aceste măsuri și pe lângă Croația, Bulgaria și România, alți fermieri vor avea uh, o reducere de mai multe procente, dar vestea bună este că și fermerii croați vor putea să folosească aceste fonduri în situații de criză, ceea ce este un lucru mm, mai puțin logic, pentru că ei nu folosesc 100% din plățile directe oferite din bugetul uh, european și această parte um, folosită din bugetul european uh, nu este deci bine exploatată. Aș vrea să cer comisiei să includă așadar uh, și acești uh, acei fermieri care au fost uh, loviți, de exemplu, de embargoul rus și care au suferit. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum uh, ultimul vorbitor la acest punct, domnul Flanagan, un minut. Eh, thank you very much. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am susținut acest dosar pentru că cred că avem nevoie să îi ajutăm pe fermieri în nevoie. Din păcate, în uh, Irlanda, uh, aceste politici de până acum uh, au făcut ca fermieri să intre în crize și finanțarea care o este orientată către Irlanda și către alte țări, a făcut în așa fel încât cei mai bogați fermieri să primească cele mai multe plăți și cei mai mici fermieri să primească cele mai puține plăți. Asta îi scoate din competiție și de pe piață pe fermierii mărunți și doar uh, fermierii mari, uh, pe de altă parte, sunt aceia care au bonitate suficientă la bănci pentru a obține un credit pentru a cumpăra fermele celor uh, falimentați. Deci, din păcate, aceste finanțări și plăți directe creează criză în țara mea. Deci, iar membrii, membrii PPE uh, sunt uh, numiți uh, chiar comuniști de către fermieri la noi. Mulțumesc, spune doamnă președinte. Trecem la a doua parte a explicațiilor de vot. Raportul doamnei Noichel, strategia UE pentru egalitate între femei și bărbați post-2015, are cuvântul doamna Șoedrova, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru mine, personal, este o mare greșeală, aș zice eu, să uh, să nu fi uh, aprobat uh, amendamentul cheie din acest raport care viza egalitatea dintre femei și bărbați, care ar fi ajutat femeile să se impună mai bine la locul de muncă, să-și poată concilia profesia și familia. Eu cred că acest amendament ar fi putut fi acceptat uh, și de către alte grupuri. În același timp, am convingerea că grupul nostru va reveni asupra acestei uh, probleme și pe viitor. De aceea nu am putut în final să votez favorabil raportul doamnei Noișl pentru că anume amendamentele uh, prin care s-ar fi eliminat uh, uh, elemente negative nu au fost trecute. Mulțumesc, spune președinta, domnul Marcus Pipel, tot un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Catalogul de cerințe pentru egalitatea dintre femei și bărbați nu l-am putut accepta, cu toate că sunt în favoarea acestei egalități în ce privește cuotele și uh, flexibilitatea, uh, trebuie să știți că sunt împotriva discriminării femeilor, dar uh, statele membre sunt acele, acelea care până la urmă trebuie să se ocupe de <clears throat> situația concediului de paternitate, maternitate, problema legalității avortului, problema libertății sexuale și de reproductive, etc. Deci, da pentru egalitate, nu la astfel de măsuri. Următoarea vorbitoare este doamna Dobravka Șuița, tot timp de un minut, vă rog. Promoția jednakosti... Mulțumesc. Promovarea egalității a fost întotdeauna în centrul atenției ppr ului și sunt mândră că astăzi în Parlamentul European uh, sunt uh, aici ca să ne apărăm valorile. Pare foarte rău că uh, stânga a menționat unele lucruri care mm, nu cred că își avea loc în această rezoluție. Uh, la nivel local, regional, național, la educație, în sănătate și așa mai departe, trebuie să existe egalitatea între bărbați și femei și să respecte drepturile femeilor. Trebuie să luptăm împotriva violenței contra femeilor. Dar cred că și statele membre au un rol cheie de jucat aici. Pentru Uniunea Europeană nu ar trebui implicată la nivel uh, local întotdeauna. Trebuie să respectăm și suveranitatea statelor membre care trebuie să asigure uh, egalitatea. Există, de exemplu, uh, legi cum ar fi cea uh, pentru familie și trebuie să respectăm și Constituțiile statelor membre. Deci să își joace rolul subsidiaritatea. Mulțumesc! Mulțumesc acum are cuvântul domnul Petr Iar. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că în acest Parlament există o majoritate foarte mare care dorește mai mult egalitate între femei și bărbați și știm cu toții că în Uniunea Europeană mai sunt multe de făcut în acest domeniu. De aceea trebuie să constatăm însă în același timp că acest obiectiv nu poate fi atins decât împreună, împreună Uniunea Europeană cu statele membre și de aceea este extrem de important să vorbim despre responsabilități, să spunem că Uniunea Europeană trebuie să vorbească despre acele lucruri și să decidă în acele lucruri la care este competentă și nu să se amestece în chestiuni la care sunt competențe naționale. Aceasta a fost, de fapt, deficitul cel mai mare um, raportul doamnei Nahel pentru care n-am putut, Nahel pentru care n-am putut vota, am ratat o șansă foarte importantă, aș zice eu, Parlamentul European, care ar fi putut totuși să adopte astăzi un raport extrem de important și, din păcate, nu s-a întâmplat și regret. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Hannan, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă vicepreședinte. Cine mai crede că Uniunea Europeană este o asociere de națiuni, uh, trebuie să se uite încă o dată totuși la lista uh, aceasta de drepturi care sunt invocate aici și sunt reclamate în acest raport și constați că nu este vorba de o asociere liberă de națiuni. Niciuna din aceste teme, violența domestică, egalitatea dintre femei și bărbați și altele, nu trebuie să fie reglementate de Uniunea Europeană. Și dacă totuși se încearcă așa ceva de la Uniunea Europeană, atunci este un semn clar de disrespect pentru aceste chestiuni. Da? De fapt, aici este vorba de locul în care se iau deciziile. Și deciziile ar trebui să fie luate prin mecanisme de democrație directă naționale. Și, de fapt, așa vrem. Nu vrem ca deciziile la nivel european să fie luate de niște birocrați nealeși care pot decide arbitrar. Mulțumesc. Tot timp de o minut are Mulțumesc, doamna președintă. Eu am uh, susținut uh, acest raport, am votat împotriva raportului uh, pentru egalitatea între bărbați și femei pentru perioada după 2015, pentru că eu consider că trebuie să includem femeile la toate nivelurile în procesul de luare de decizii. Este foarte important pentru politica de egalitate de gen jumătate din populația Europei este constituită din femei, ceea ce, sunt, ceea ce nu se reflectă în politica noastră. Iată, avem 63% uh, din parlamentarii europeni care sunt bărbați și mai mult de 50% din parlamentarii la nivel național sunt bărbați. Asta depinde de partidele politice. Ele sunt cele care întocmesc listele de candidați pentru alegeri și fac apel la Parlamentul European să facă uh, apel și el la parlamentele naționale ca să uh, ajute femeile să intre în politică și să intre pe listele, de, uh, pe listele uh, alecilor. Mulțumesc. Și acum, domnul Iglesias, un minut. Gracias, señora presidenta. Vota... Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat în favoarea acestui raport privitor la strategia de egalitate între bărbați și femei, pentru că noi considerăm că el merge într-o direcție corectă. Totuși vreau să uh, profit de ocazie ca să amintesc că în țara mea, în Spania, suntem încă departe de a îndeplini obiectivele de egalitate și semnalez că politicile de austeritate uh, duse de troică și de uh, vechile partide din țara noastră au contribuit să uh, să ape niște diferențe mai adânci între bărbați și femei. Vă spun clar, în Spania precaritatea afectează mai mult femeile, salariile mizerabile afectează mai mult femeile. În Spania Uh, îngrijirea uh, bătrânilor și minorilor din ajutoare publice e făcută de femei. În principalul dușman al legalității în Europa și în Spania, doamnelor și domnilor, nu e doar uh, macismul, ci distrugerea drepturilor sociale și a, a, a cuceririlor lucrătorilor. Mulțumesc și acum domnul Iurec, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul European uh, a adoptat de recent un document care de fapt contravine unui drept uh, fundamental și anume dreptul de a trăi. Această decizie nu este numai uh, o chestiune morală, ci subminează în același timp și credibilitatea tuturor angajamentelor pe care le-am făcut noi în direcția drepturilor omului aici ca Parlament. De fapt, nu vrem să ducem Europa decât pe drumul către pieire, dacă nu ne trezim uh, conștiința cât de repede. Dacă oamenii de bună credință în Europa nu se trezesc, nu vom mai reuși să salvăm uh, viitorul continentului și civilizației noastre. Acesta este o alegere între viață și ceea ce am votat noi astăzi, și anume moartea. Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Mariana Petir, tot un minut, vă rog. Vă mulțumesc. Pe mine mă îngrijorează faptul că acest uh, Parlament cheltuie banii contribuabililor pentru a produce documente care sunt contrare intereselor popoarelor și oamenilor care ne-au ales și mă îngrijorează atunci când uh, deputați se aplaudă atunci când uh, sunt votate amendamente care neagă dreptul uh, la viață. Mă îngrijorează faptul că nu, se, nu există un consens în ce privește drepturile fundamentale ale omului. Da? Și există un, o, o, o disonanță cu valorile în care cred eu și de aceea am și votat împotriva raportului. Am mai votat împotriva raportului pentru că majoritatea par, uh, uh, alineatelor uh, sunt uh, contrare principiului sub, subsidiarității. 35% dintre aceste alineate nu uh, respectă acel uh, principiu și 25% din uh, amendamente afectează discriminarea, impun o discriminare a bărbaților și 17% afectează libertatea mass media. Este o rușine pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Urmează doamna Marian Harkin timp de un minut. Mulțumesc, doamna președinte. M-am abținut la votul final pentru acest raport pentru că conține un număr de puncte foarte bune, cum ar fi propunerea de a ne ocupa de femeile cu dizabilități pentru a avea acces la piața muncii, toleranță zero la violența de gen, apelul că 2016 să fie anul combaterei violenței împotriva uh, femeilor și fetelor și susțin apelul la adresa statelor membre să combată locurile de muncă precară și uh, feminizarea um, sărăciei cu contracte care nu respectă drepturile angajaților. Totuși, nu pot să susțin continentul S care spune că accesul la drepturile de reproducere nu trebuie niciodată să fie restricționat. Virtualmente și din fericire toate statele membre au restricții și asta este apanajul statelor membre de a decide. Uh, noi arătăm aici o perspectivă uh, foarte îngustă în uh, acest domeniu. Totuși, această perspectivă nu are niciun fel de valoare adăugată și de aceea m-am abținut. Mulțumesc. Și acum domnul Sean Kelly, tot un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și mulți din colegii mei care au vorbit înainte, sunt și eu pentru drepturile egale pentru femei și bărbați, dar uh, nu am putut uh, să fiu de acord cu mai multe recomandări din acest uh, raport care mergeau prea departe. Am votat pentru moțiunea alternativă din partea PPE, Există foarte multe chestiuni pozitive în acest raport în ceea ce privește violența împotriva femeilor și trebuie să facem mult mai multe pentru a preveni violența împotriva femeilor. Trebuie să educăm uh, de mici pe copii pentru ca să înțeleagă că niciodată uh, nu pot să folosească violența împotriva femeilor, pentru că dacă putem reuși acest lucru, acesta va fi un pas foarte important înainte. Danke sehr und nun Frau Mulțumesc și acum doamna Jill Seymour, un minut. Thank you, Madam Chairman. I have voted against this report as I... Mulțumesc că am, vorbitat, uh, am votat împotrivă pentru că uh, ca membru al uh, Parlamentului European, care am fost aleasă înainte de introducerea unei quote, Eh, eu cred că această nouă dimensiune pe care o propune raportul eh, este denigratoare și eh, umilitoare pentru femei. Eu aș vrea să avem un mediu care încurajează participarea femeilor și nu care ține departe femeile de ambițiile lor profesionale și personale. Nu trebuie, de asemenea, să impunem nimănui și niciunei afaceri, niciunei companii limite Uh, în uh, modul în care își alege o uh, companie aceea personal. Mulțumesc. Un minut pentru domnul Everidge. Mulțumesc. S-a adoptat un raport care are implicația asupra educației sexuale, familiei, cote de gen, munca în gospodărie. asta nu este responsabilitatea statului de a impune toate aceste reguli și nici a unui superstat este o rușine. Eu sunt mândru că am votat împotriva acestui raport. Când va veni ziua referendumului în Regatul Unit, eu voi ruga pe britanici să nu uh, cadă în capcană pentru că nu e vorba de chestiuni comerciale, ci e vorba de inginerii sociale și un asalt la adresa uh, valorilor tradiționale pe o scară enormă. Deci când va sosi ziua aceea a referendumului, vă rog să votați pentru noi și să votați în favoarea libertății. Mulțumesc! Next speaker is Mr. Coburn. One minute. Um, Madam President, Doamnă președinte, când uh, Marea Britanie a intrat în Uniunea Europeană, piața comună ni s-a prezentat ca o inițiativă comercială, dar de fapt britanicii au fost induși în, în eroare. Datorită ukip care acum vor forța un referendum, în fine vom putea să corectăm această eroare pentru că o Uniune Europeană democratică n-ar trebui să se opună sau nu să decide dacă se opune avortului uh, sau alte chestiuni ținând de educație, de școli, de chestiuni uh, cu privire la lesbiene, la homosexuali sau alte probleme pe care nici nu le cunoaștem sau uh, alte chestiuni, studii de gen și alte cercetări feministe care sunt de fapt o aruncare pe geam a oamenilor, banilor contribuabililor din circumscripția mea. Mi se pare că este vorba de uh, fie că e vorba de cineva care are, este homosexual și se luptă pentru drepturile unui gen sau nu, noi cred că trebuie să avem uh, șansă să uh, decidem ce se întâmplă cu noi și eu am votat de aceea împotriva acestui raport care nu are legătură cu ceea ce ar trebui să decidem. Aceasta este o chestiune absurdă care demonstrează cât de absurd este acest Parlament. Trebuie să vă întrerup, spune președinta, aveați un minut și nu mai mult. Next speaker is... Următorul vorbitor, doamna Maria Spirachi, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu am putut vota acest raport pentru că, în opinia mea, aici au fost uh, incluse, în primul rând, uh, competențe care țin de statele membre. În același timp, în principiu, raportul este de salutat pentru că uh, vine să combată inegalitățile între femei și bărbați în economia reală. Uh, se spune în raport că doar 15% din uh, uh, conducătorii afacerilor europene sunt femei. Aceeași proporție sau chiar și o proporție și mai defavorabilă femeilor se regăsește și în economia reală. Uh, femeile uh, antreprenor uh, sunt de asemenea foarte puțin la număr, ceea ce nu înseamnă că femeile muncesc și că n-ar avea idei, pentru că muncesc pe brânci și au idei foarte bune. Dar, în același timp, nu cred că se poate reglementa această situație prin cote de gen. Avem nevoie de alte stimulente și alte instrumente prin care femeile cu sensibilitățile lor să fie acceptate cu drepturi egale. Mulțumesc și domnul Flanagan timp de un minut. Uh, thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult. Eu vă dat în favoarea acestui raport. În Irlanda avem o situație prin care mii de femei sunt forțate să plece din țară pentru a avorta în Anglia. Uh, ne autocongratulăm pentru că am votat în favoarea homosexuale, însă, totuși, Există destule femei, chiar în seara în care uh, a avut loc votul în favoarea uh, căsătoriei homosexuale, care uh, nu ar fi așa mândre de o situație egalitară și democratică în Irlanda. Am votat în favoare, însă e cam ciudat totuși că dacă uh, îți îngrijești proprii copii acasă, nu e, nu e considerat că uh, faci uh, muncă, însă dacă îngrijești copiii în creșă, atunci da, e o activitate lucrativă. Ar trebui inclusă și munca în, căsătă, în gospodărie, în această uh, uh, categorie lucrativă, că mama mea avea mult de muncă atunci când ne-a crescut pe noi. Da, mulțumesc. Iată, UKIP și GUE uh, de aceeași parte a baricadei, spune președinta. Uh, este un, o persoană care nu a intrat pe listă. Are cuvântul pentru un cuvânt, domnul Kamal. Doamna președinte, cred că multă lume n-ar vrea să mă vadă pe listă. Domnul uh, Ulf spune. Nu, nu, nu mă gândeam la ce a spus dumneavoastră. Vreau să facem un pic de umor ca să umplem această sală goală. Doamnă președinte, aceasta este un raport din proprie inițiativă din partea doamnei Neuchel deputat. Um, ceea ce este o oportunitate pentru raportor să-și expună ideile, să vadă oamenii din această plenară, să vadă ce gândește. Și în același timp este totuși o chestiune care poate să incite Comisia să facă o legislație pe această temă. Însă nu e vorba aici de gen, de egalitate de gen, ci e vorba de faptul că Comisia în același timp nu poate să um, decidă ce se întâmplă cu genul, cu egalitatea de gen în general. Și de aceea eu am votat împotrivă. Deci am, eu susțin drepturile pentru femei, dar cred că ar trebui să fie controlate de către Parlamentul Britanic și vom avea un referendum anul viitor în care persoanele din Marea Britanie vor avea oportunitatea să spună dacă consideră că Uniunea Europeană trebuie să le controleze viața sau dacă Parlamentul Britanic trebuie să o facă și eu cred că Parlamentul Britanic trebuie să o facă. Mulțumesc! Thank you. And, uh, let me... Mulțumesc. Acum uh, aș vrea să fac o declarație. Dacă Marea Britanie va pleca din uh, Uniunea Europeană, nu o să mai puteți să luați cuvântul aici, ceea ce s-ar putea să regretați. Doar aceasta tot pe o notă de umor. Trecem la următorul raport. E vorba de raportul doamnei Alessia Maria Mosca despre drepturile de proprietate intelectuală în țări terțe. Urmă, primul vorbitor, domnul Hannon, un minut. Dacă este aici în continuare, nu este aici, atunci are cuvântul doamna Maletici. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Eu am votat în favoarea acestui raport privind proprietatea intelectuală în țări terțe. Este important să acționăm pentru reducerea daunelor care au fost create de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Uniunea Europeană pierde 80 de miliarde de euro anual pe această cale. Da? Deci nu vorbim doar de pierderi ehm, economice aici, ci vorbim și de uh, uh, riscuri pentru sănătatea cetățenilor europeni. Medicamentele sunt pe locul 4 al tipurilor de produse falsificate și contrafăcute. Deci avem nevoie de o protecție mai bună a drepturilor de proprietate intelectuală și trebuie să uh, stimulăm, să ajutăm statele terțe să-și impună sisteme de control mai bune asupra acestor drepturi. Mulțumesc! Următorul vorbitor ar fi domnul Bill Etheridge, dar nici pe dumnealui nu-l mai văd în sală. Se pare că au fost, s-au strecurat niște greșeli pe listele uh, intervențiilor și dau cuvântul domnului Jules the transatlantic... Mulțumesc. Mâine programul de comerț transatlantic și de investiții uh, va fi decis aici de Parlamentul European. Vom vedea dacă va exista acest acord între UE și SUA, care va avea un efect asupra tuturor celor din Europa, un impact negativ. Uh, cum știu alegătorii mei din Nord-Vest, care au uh, probleme mai ales cu sistemul nostru de sănătate publică. E vorba de a da puteri Comisiei de a negocia drepturile de proprietate intelectuală în numele companiilor uh, din Uniunea Europeană cu companii care nu sunt din Uniunea Europeană. Și cine credeți că va avea uh, beneficii din partea acestei? O, o companie nouă din Manchester uh, foarte, cu idei foarte inteligente sau marile multinaționale care fac lobby la Uniunea Europeană? Ei sunt cei care vor avea de beneficiat. Cred că știți foarte bine răspunsul. Iată, un nou uh, motiv pentru a Europeană. Thank you. And just, we just clarify... Mulțumesc. Bun. Am clarificat, se pare că grupul dumneavoastră a făcut o, o greșeală care l-a pus pe listă pe domnul Etheridge și nu pe dumneavoastră. Deci nu au fost serviciile noastre de vină. All right. Următorul raport pe care trebuie să ascultăm uh, explicațiile de vot este dreptul de proprietate intelectuală, un plan de acțiune al UE din partea domnului Pavel Svoboda și prima vorbitoare, doamna Butone. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat împotriva acestui plan de acțiune al Uniunii Europene care reformează dreptul de proprietate intelectuală în Uniunea Europeană. Acest raport, de fapt, vorbește de directiva InfoSoc din 2001, relând în multe aspecte din aceasta și Comisia din de Afaceri Juridice a arătat că aceste dispoziții nu sunt adaptate. Putem să constatăm că realitatea erei digitale se adaptează foarte greu cu procesul legislativ european. Această reformă se înscrie într-un proces de armonizare pe care noi îl uh, combatem ofer, um, mijloacele pe care le oferiți dumneavoastră pentru aceste obiective libertare sunt foarte de, repede, foarte vechi și învechite și nu funcționează pentru a pune în aplicare acest plan. Mulțumesc. Următorul vorbitor pe listă este domnul Necov, care însă nu cred că este în sală. La fel și domnul Hannon nu este în sală, deci din nou îi dau cuvântul doamnei Ivana Maletici. Un minut. Zahvaljujem predsjedavajuća. Direct... Mulțumesc, doamnă președinte. Directiva din 2004, uh, primul cadru reglementar reglementare privind proprietatea intelectuală, a fost un pas important spre armonizarea legislației care să permită o protecție uniformă a drepturilor de proprietate intelectuală și care să permită în același timp lupta împotriva falsificării, contrafacere și o mai bună consolidare a dreptului de brevet având în vedere eh, daunele cauzate de încălcările drepturilor de proprietate intelectuală și având în vedere că eh, au apărut noi tehnologii care Uh, trebuie reclamă o creștere a competitivității uh, UE, am uh, votat favorabil acest raport pentru ca Comisia Europeană să fie mandatată printr-un plan de acțiune corespunzător să ajusteze un, să elaboreze un plan de măsuri care să ajute investitorii să protejeze aceste drepturi. Mulțumesc! Mulțumesc și următorul și ultimul vorbitor este Sean Kelly, timp de un minut. Mulțumesc. Mulțumesc. Grupul meu a votat uh, în favoarea acestei propuneri. Nu este un subiect controversat, dar totuși este un raport foarte important, mai ales titlul său, un plan de acțiune. Pentru că dacă nu ai un plan, nu poți acționa. În munca mea în ultimii ani ca raportor uh, pentru ITRE, M-am uh, întâlnit cu reprezentanța IMM-urilor, mai ales, care erau foarte îngrijorați în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală, mai ales uh, în legătură, în legătură cu ce se întâmplă în zilele noastre și trebuie să fim conștienți de aceste îngrijorări și uh, să acționăm. E bine că se face apel la o conștientizare a publicului în legătură cu consecințele pentru economie, după cum doamna Maletici a spus dar și pentru creativitatea uh, celor din acest domeniu și trebuie să păstrăm această creativitate și salut și înființarea unui grup de lucru de experți pentru a uh, monitoriza încălcările uh, pe internet ale drepturilor de proprietate intelectuală. Mulțumesc! Mulțumesc că asta a fost ultimul vorbitor la explicațiile de vot, de aceea până la ora 15 suspend ședința. Mulțumesc!